vă care ne-am putea alătura. Mulțumesc. Nu mai am alte comunicări în ceea ce privește regulamentul de procedură. Trecem direct la ordinea de zi. Vom discuta despre situația persoanelor fără adăpost în Europa ca urmare a valului de frig. Dau cuvânt mai întâi domnului comisar Barnier. Domnule comisar, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte doamnelor și domnilor eurodeputați. Domnul președintele Barroso și domnul comisar Andor împărtășesc preocuparea pe care v-ați exprimat-o în legătură cu situația persoanelor fără adăpost din Europa în timpul acestui val de frig. Nu putem să rămânem insensibili la situația celor care sunt nevoiți să doarmă afară Uh, pe acest frig extrem. Din păcate, în mod tragic, uh, au decedat o serie de persoane în mai multe state europene. În ceea ce privește acțiunile pe care le putem lua împreună pentru a remedia situația, uh, pentru a contracara efectele cele mai extreme ale excluziunii sociale. Un moment, domnule comisar, spune președintele. Doamnelor și domnilor, oare ar fi posibil să purtați discuțiile bilaterale pe hol? Vă rog frumos. Vă rog să continuați, domnule comisar. Mulțumesc, domnule președinte. După cum spuneam, primii actori vizați în lupta împotriva situației în care se găsesc persoanele fără adăpost sunt statele membre și uh, autoritățile locale, regionale, care trebuie să răspundă la situația de urgență. Autoritățile locale și, și societatea civilă acționează împreună, conform un acordului din 2010 uh, în ceea ce privește protecția, care cere statelor naționale să aibă planuri regionale pentru a rezolva problema persoanelor fără adăpost și a lua acțiunile necesare. Este vital ca statele membre să urmărească acest efort și mi se pare foarte important ca Parlamentul European să reamintească aceste cerințe. Cu toate că capacitatea de acțiune directă a Uniunii Europene este limitată, avem un rol de jucat. Trebuie să reamintim statelor membre de responsabilitatea lor, să le susținem în eforturi pentru a îmbunătăți uh, instrumentele de a limita amploarea fenomenului persoanelor fără, fără adăpost. Prin programul Progres, Uniunea Europeană uh, încearcă să găsească legătura care există între persoanele fără adăpost și uh, situația imigranților. Și vă, reamint, vă reamintesc că Forumul European pentru Dezvoltare Regională și că Forumul Social European răspund mai țintit la aceste probleme de uh, locuință și de uh, cazarea persoanelor fără adăpost. Trebuie să căutăm și noi abordări prin uh, programele de solidaritate socială. Vorbim aici în special de politica de locuință. Există abordări ale uh, companiilor de căi ferate care s-au uh, concretizat în uh, uh, asigurarea de loc de adăposturi în gări. Trebuie însă să acționăm la nivelul întregii Europe pentru a lupta împotriva excluziunii sociale. Există, după cum spuneam, uh, proiectul Speranță în gară, care va fi prelungit cu proiectul Uh, loc de muncă în gară sau în gări. Carta ilustrează viziunea Comisiei în legătură cu drepturile sociale, sensibilizând toți actorii și organizațiile non-guvernamentale implicate guvernele, autoritățile locale și regionale, societatea civilă au locul său fiecare în aceste inițiative. împărtășind solidaritatea față, persoanele, față de persoanele fără adăpost. Comisia încearcă să susțină cât mai mult la nivel comunitar eforturile statelor membre în ceea ce privește persoanele fără adăpost, inclusiv prin uh, munca Parlamentului European, după cum o arată și rezoluția Parlamentului din luna septembrie 2011. De asemenea, uh, în octombrie anul trecut, Comisia a propus noi instrumente pentru a permite Um, implicarea socială a persoanelor fără adăpost. Vorbim aici despre persoanele vulnerabile, vulnerabile, printre care se numără și persoanele fără adăpost. Este vorba de alocarea de fonduri structurale, reguli simplificate pentru ajutoarele de stat pentru servicii sociale și reguli ale pieței publice care permit să uh, se faciliteze inserția profesională pe anumite uh, piețe de muncă. Vă mulțumesc că ne-ați atras atenția asupra acestei probleme extrem de grave. Mulțumesc, domnule comisar. Doamnelor și domnilor, înainte de a deschide această dezbatere, vreau să fac o indicație. Există mulți colegi care se anunță la procedura intervențiilor spontane, dar s-a fixat Ehm, la început să avem doar o singură rundă de intervenții, așa că îmi pare foarte rău că nu vom avea și procedura catch the eye la sfârșit. Acum are cuvântul numele PPE, domnul președinte Joseph Dol. Domnule Dol, fiți bun și deschideți uh, microfonul. Cu siguranță e mai bine așa, domnule președinte. 600 persoane sunt ces derniers jours du froid et surtout de l'isolement. Mai multe 600 de persoane au decedat în ultimele zile ca urmare a frigului. Este vorba aici nu neapărat de bani, ci de solidaritate. Stocurile de hrană puse la dispoziție prin programele europene de alimentare sunt aproape epuizate, ca anumite state ale Uniunii folosesc aceste programe și nu le-au introdus, nu prevăd să le introducă decât în anul 2013. Consider că aici trebuie să ne gândim la tot, toată hrana pe care o aruncăm în fiecare zi. Trebuie să ne gândim și la cei care nu au suficient de mâncare în acest moment. Nu dăm dovadă de suficientă solidaritate. Ca primar al unui sat, timp de mulți ani, știu că, este la acel, că la acel nivel trebuie rezolvate problemele. Acțiunile locale sunt cele mai eficiente. Trebuie să reacționăm pro- prelungind programul european de ajutor alimentar. Trebuie să favorizăm și o politică comună a energiei, pentru că vedem că astăzi se taie gazul și electricitatea persoanelor vulnerabile care nu au suficienți bani pentru a-și plăti facturile. Și aici trebuie să ne reamintim despre de principiul solidarității. De asemenea, avem nevoie de o forță de protecție civilă europeană, care este foarte necesară, pentru a nu se repeta uh, an, de, an după an aceleași drame și aceleași urgențe. Trebuie să dăm mijloace ONG-urilor și uh, cetățenilor și nu marilor organizații. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumim. În numele socialiștilor și democraților are cuvântul acum 4 minute doamna Guillaume. Domnule președinte, domnule comisar, stimați colegi, vagul de frig din ultimele săptămâni a dus la decesul a mai multor sute de persoane. Știm foarte bine că am fost și uh, victimele precarității, pentru că frigul ucide însă ucide și criza, mizeria și sărăcia. Uniunea are mai mult de 3 milioane de persoane fără adăpost. Din ce în ce mai mulți tineri, bătrâni, familii, femei rămân și salariații uneori fără adăpost. Este vorba aici de uh, se poate ajunge foarte repede într-o situație extrem de precară. Trebuie. Există foarte multe persoane care uh, dorm în mașini. Uh, trebuie să cazăm aceste persoane în mod temporar în hoteluri. Trebuie să avem un răspuns politic global, rapid și ferm. Vorbesc pe repede. Da, spune președintele. Trebuie să acționăm pe termen lung. Trebuie să avem și mijloacele de a ieși, uh, de a îi adăposti pe cei care nu au acces la adăpost. Persoanele fără adăpost sunt excluse de la o serie de alte servicii. Etapa viitoare este cea a voinței politice. Domnule comisar, Parlamentul European v-a cerut o strategie europeană pentru persoanele fără adăpost. Este vorba de rezoluția doamnei Beres și de I din septembrie 2011 și uh, așteptăm încă o strategie europeană ambițioasă. Reamintim și raportul Darden în legătură cu o platformă europeană împotriva excluziunii. Avem nevoie de o strategie față de persoanele fără adăpost. Unde ne aflăm pe această foaie de parcurs? Ce fonduri FEDER au fost mobilizate? Până acum, lupta împotriva excluziunii sociale a rămas doar la nivel de declarație. Obiectivele și prioritățile politice ale Uniunii din strategia 2020 trec printr-o eh, strategie inclusivă. Însă cum putem vorbi de incluziune atunci când avem această situație de precaritate și de sărăcie extremă? Nu mai este acceptabil ca pe timpuri de criză Uh, Uniunea Europeană să instige doar planuri de austeritate. Refuz să cedez în fața uh, acestei abordări unde uh, se dau ajutoare doar băncilor și nu oamenilor. Bineînțeles că ne putem indigna în legătură cu situația persoanelor fără adăpost. Există mult, multe lucruri care trebuie făcute și de aceea vă cerem o abordare activă. Vă mulțumesc. Guillaume, Madame Guillaume, vous avez pas utilisé... Doamna Guillaume, nu v-ați utilizat întregul timp de vorbire. Ați uh, vorbit cu uh, ați vorbit mult prea repede și interpreții nu v-a prea putut urmări. Poate data viitoare veți eh, vorbi patru minute și mai lent. Intervine acum în numele ALDE, două minute, domnul Rinaldi. Grazie, președinte. Forse, da, punct de vista... Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Poate o să vi se pare o provocare, dar poate ar fi bine să uh, avem un minut de comemorare pentru aceste persoane, aceste victime ale valului de frig din ultimele două săptămâni. Pentru că de obicei um, omagiem oameni distinși în acest fel, dar poate ar fi o premieră, ar fi un simbol, un simbol puternic chiar, dacă am avea un minut de uh, comemorare aici protejarea drepturilor, democrația, din păcate aceste principii nu sunt aplicate și nu avem grijă de cei fără adăpost. Foarte adesea ei nu intră în categoria electoratului și atunci de aceea sunt uh, ignorați. Domnul comisar Barnier a spus pe bună dreptate că acest lucru intră în competența statelor membre, dar este o problemă transfrontalieră, este o problemă la nivelul întregul, întregii Uniunii Europene și este mult mai vizibilă decât era pe vremuri. Foarte adesea am solicitat Comisiei Europene să facă mai mult decât un program de progrese, să aloce fonduri structurale pentru coeziunea socială, spre exemplu. Mai mult, uh, libera circulație a oamenilor fără adăpost trebuie să fie garantată. Este garantată, aș vrea să știu acest lucru, sau statele membre pot să impună restricții pentru că acești indivizi nu au o reședință permanentă cum rămâne cu serviciile minime și asistența minimă, pentru că anumite state membre au uh, refuzat ajutorul cetățenilor altor state membre. Pe baza regulilor europene, vreau să știu dacă acest lucru este permisibil din punct de vedere juridic. Apoi, FAO crede că 179 de kilograme de uh, mâncare, de alimente, sunt irosite de fiecare cetățean european în uh, pe durata unui an. Ce s-ar putea face cu aceste alimente? Cred că acest lucru este extrem de important. Rinaldi, tiene... Mulțumim. Acum, în numele grupului Verzilor, are cuvântul doamna Deli, două minute și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte, domnule Parnie, stimați colegi, uh, sunt furioasă. Deja de doi ani conferința de consens uh, din timpul președinte, deci din timpul președinției belgiene am vorbit despre o strategie în legătură, de, în legătură cu persoanele fără adăpost. Am fost autoarea rezoluției în favoarea unei strategii europene pentru persoanele fără adăpost. Comisia nu a răspuns la cererea noastră. Deplor astăzi că nu există nimeni aici din partea Consiliului atunci când statele membre trebuie să garanteze dreptul la locuință celor care nu au uh, la dispoziție suficiente resurse. Au murit 600 de persoane în ultimele săptămâni, însă persoanele fără adăpost nu mor doar în timpul iernii, ci pe, în orice anotimp. Cetățenii europeni așteaptă mai mult de la Uniunea Europeană Trebuie să fim solidari și activi. Situația este mai mult decât îngrijorătoare. Vă dau exemplu. exemple. În Grecia, numărul de persoane fără adăpost a crescut cu 25% în 2 ani. În uh, Ungaria, persoanele fără adăpost sunt amenințate de, că, de către poliție. Există, de asemenea, legi în Europa care uh, criminalizează cerșitul și căutatul în pubele. În ce direcție mergem? Stimați colegi, haideți să ne trezim, putem schimba lucrurile. O, foarte clar o spun, domnule comisar, Uniunea Europeană trebuie să își joace rolul pentru în ceea ce privește solidaritatea între state și pentru cetățeni. Avem nevoie de întâlniri de urgență ale miniștilor uh, vizați este vorba aici de salvarea de vieți omenești și nu mai trebuie să întârziem. Fiecare stat membru trebuie să dea uh, să prezinte măsurile luate de la începutul valului de frig și statele care nu își respectă obligațiile trebuie să fie sancționate. Statele care criminalizează persoanele fără adăpost care exclud anumite categorii de persoane. Și, în final, domnule Barnier, Comisia trebuie să introducă extrem de urgent o strategie europeană pentru persoanele fără adăpost. Obiectivul este unul foarte clar. L-am reamintit de mai multe ori. Nimeni nu mai trebuie să doarmă în stradă în anul 2015. haideți ca liniștea responsabililor europeni să înceteze. Microfonul a fost întrerupt. În, in, nombre de lor... În numele grupului conservatorilor și reformiștilor are cuvântul acum domnul Karim. Mr. President, Commissioner. Domnule președinte, domnule comisar, până la urmă fiecare societate este judecată după modul în care își tratează membrii cei mai vulnerabili și vârstnicii. În momentul de față avem aproximativ 3 milioane de oameni care nu au un acoperiș deasupra capului în Europa. În propriul meu stat membru, în Regatul Unit, cazurile de hipotermie printre vârstnici s-au dublat în ultimii 5 ani într-o asemenea măsură încât n-a fost nicio surpriză pentru mine astăzi când am găsit un ziar de frunte în Regatul Unit care avea pe prima pagină înghețat din cauza prețului prea mare la încălzire. Argumentul meu este că, deși ar trebui să avem o strategie pentru a ne ocupa de situația celor fără adăpost, uh, care au fost cei mai afectați de uh, vremea foarte dificilă, dar trebuie, ar trebui să avem pe lângă acest lucru și măsuri pentru oamenii care s-ar putea trezi fără adăpost pentru că nu și-au putut permite să plătească prețurile care au apărut acum. Avem o luptă continuă în Europa. Uh, Șomajul este în creștere. Avem 233 de uh, oameni fără adăpost care au murit în ultima săptămână. Domnul Dola a vorbit de 600 de oameni în ultimele săptămâni. Deci acest lucru reprezintă o problemă și o rușine pentru noi toți. Domnul comisar vorbește despre rolul restrâns al acestui for al Parlamentului. Adevărat, trebuie să consolidăm rolul statelor membre și să ne asigurăm că există coordonare și împărtășire de cele mai bune practici. Microfonul a fost întrerupt. Updates. Ahora, Două minute, Domnule președinte, domnule comisar, dragi colegi, dragi colegi, valul de frig face ravagii și apar probleme cu respectarea drepturilor omului în Uniunea Europeană. Sunt din ce în ce mai vizibile acum. În uh, Uniunea Europeană e nevoie de un răspuns coerent. Până acum am eșuat. Mai mult de 600 oameni au murit până acum. Frigul afectează întreaga Europa. 80 de decese au fost înregistrate în uh, Polonia, peste 130 în Ucraina, sute în Rusia și deja există și primele victime în Germania. Oamenii care ajung cu degerături grave în spitale sunt oameni fără adăpost. Sunt oameni care din diverse motive au ajuns în stradă și trebuie să stea acum în parcuri, sub poduri, pe străzi sau pur și simplu în locuințe fără încălzire. Prețurile crescute la energie sunt și ele problematice, pentru că există oameni care nu mai pot să achite facturile uh, și care au de suferit din această cauză. Toate statele membre trebuie să ia măsurile de urgență necesare pentru a salva viețile acestei omenești, pentru a-i proteja pe cei care sunt expuși în fața frigului. Autoritățile locale și regionale trebuie să fie sprijinite astfel încât acestea să poată interveni acolo unde trebuie. Mie mi se pare foarte grav că la ora actuală nimeni nu poate să ne spună câți uh, oameni există fără adăpost în Uniunea Europeană, câți oameni sunt expuși în fața frigului. În cadrul Uniunii Europene nu avem la ora actuală niciun indicator comun, nu avem date statistice care într-adevăr să ilustreze problema. Nu avem acest lucru nici măcar în Germania. Noi considerăm că ar trebui creat un grup special de lucru la comisie, astfel încât să identifice urgențele uh, grave din uh, plan regional și să organizeze intervenții de urgență. Solicităm crearea unei, uh, unui indicator statistic unitar la nivel european care să fie orientat pe anumite grupuri ținte de persoane, astfel încât să putem identifica cum trebuie starea acestora. Statele membre trebuie și ele să intervină în plan uh, normativ. Avem nevoie de programe Uh, europene pentru uh, îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor. Trebuie să mergem mai departe cu acest subiect și propunem o dezbatere în ceea ce privește standarde minime sociale, ecologice uh, pentru cei săraci din punct de vedere energetic, social și așa mai departe. Doamnă Țimăr, ați depășit considerabil timpul alocat. Prin urmare, trecem mai departe. Avem acum ultima intervenție la acest punct de pe ordinea de zi. Vom asculta răspunsul domnului comisar uh, Michel Barnier. Acesta va reacționa uh, la întrebările adresate de colegi. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule, domnule Rinaldi, după cum a spus și doamna Deli, au decedat mai mult de 600 de persoane în câteva săptămâni în statele europene este vorba de o tragedie și această cifră ne arată amploarea tragediei și caracterul său european. De aceea am spus în numele Comisiei că este normal și necesar ca Parlamentul European să um, dedice o dezbatere a acestei probleme. Doamna Guillaume, nu am spus neapărat că este un răspuns bun. După cum știți, prima competență este la nivelul statelor membre. Așadar, într-o asemenea dezbatere, este ca noi, Parlamentul și Comisia, să acționăm pe lângă statele membre pentru ca acestea să își asume responsabilitatea. a existat o dezbatere la care am asistat eu și domnul Cioloș în legătură cu alimentele. De ce s-a blocat această dezbatere? Vorbim de asociații locale care acționează foarte bine, însă care a fost obstacolul nostru? Ne-am lovit de competențele naționale sau regionale. Nu, Bruselul trebuie să se ocupe de planul de acțiune pentru alimente. Vedem că datorită dumneavoastră și datorită colegului Cioloș am reușit să convingem uh, Consiliul de Ministri. Este un răspuns imperfect. Noi avem capacitatea, domnul Karim a vorbit despre acest lucru, domnul Dol, doamna Zimmer a evocat un subiect care mă interesează și în, legă, în legătură cu care sunt angajat, și anume serviciile universale de bază. Locuința, alimentația, energia. Uniunea Europeană poate să acționeze în acest domeniu, indirect favorizând prin regulamente și directive acțiunea celor de pe teren. Vă dau un exemplu, chiar două când v-am prezentat introducerea piețelor publice eh, și revizuirea regulilor pentru ajutoarele de stat. Este vorba de texte care sunt în discuție la Parlament și la Consiliu. Acestea conțin măsuri specifice pentru a uh, favoriza pe piața publică incluziunea socială sau serviciile sociale de bază prin ajutoare de stat care facilitează serviciile sociale. Și aceste lucruri pot fi utile. Doamna Guillaume și doamna Deli au vorbit de o strategie pentru persoanele fără adăpost uh, cerută de rezoluția din septembrie 2011. De asemenea, pentru domnul Rinaldi, Comisia a lansat un mesaj al domnului Andor că a luat în considerare recomandările făcute în ceea ce privește imigrația, exproprierile, un, un proiect uh, transfrontalier în legătură cu locuințele sociale. Am făcut și o referire la Fondul European pentru Locuințe prin Fondul de Dezvoltare Regională sau Fondul Social European. Am câteva cifre aici din 2007 până în 2013, statele membre au alocat 10 miliarde din Fondul, Fondul Social European pentru acțiuni pentru a lupta împotriva excluziunii sociale, servicii care îi favorizează pe cei mai excluși și vulnerabili. Uh, Doamna Deli, împărtășim uh, uh, Exasperarea în legătură cu ceea ce se întâmplă în anumite state membre unde se criminalizează persoanele fără adăpost și facem apel alături de dumneavoastră la statele membre să își asume responsabilitatea. Am luat notă de apelul domnului Dol uh, care cere un serviciu de acțiune civilă europeană. Colega mea, doamna Georgeva, este foarte activă în acest sens și eu doresc să avem o forță europeană pentru protecție civilă, pentru a răspunde la situațiile catastrofale din afara Uniunii, dar și pentru a acționa atunci când statele europene sunt afectate de probleme care periclitează uh, situația și sănătatea concetățenilor noștri. Este bine că Parlamentul discută chiar pe scurt această situație uh, și instrumentele juridice, financiare, chiar politice care ne stau la dispoziție. Este vorba de o criză gravă care afectează foarte multe persoane fără adăpost. Este, vorbim aici de șomaj, uh, despre care a vorbit doamna uh, Guillaume. Avem Există aici o serie de uh, măsuri unde competența nu este întotdeauna la nivel european. Comisia Europeană va continua să dea o dimensiune europeană justificată și legitimă problemei persoanelor fără adăpost. Mulțumesc, domnule comisar. Cu această intervenție încheiem dezbaterea și trecem la punctul următor de pe ordinea de zi. Uh, raportul domnului Masip cu privire la oficiul de armonizare